terminat uh, partea cu ușile închise din ședință. Mulțumesc. Well, sí, bueno, como está... Mulțumesc foarte mult, domnule Schubert. <coughs> Da, având în vedere că vă apropiați de sfârșit, uh, am deschis uh, ușile pentru a putea invita experții <coughs> și pentru a putea purta discuția într-o, într-un cadru deschis. Așa că dacă sunteți de acord, vom adopta ordinea de zi care ne permite să începem deja această sesiune publică cu un schimb de opinie referitor la situația drepturilor omului în teritoriile ocupate din estul Ucrainei și Crimea. Mă bucur că am reușit să pregătim această întâlnire împreună cu colegul meu, domnul Plenkovici, președintele delegației UE uh, Ucraina, Comisia Parlamentului European, Domnul Plenković a insistat în mod deosebit și dorim să dovedim interesul acestei subcomisii pentru drepturile omului, pentru ansamblul drepturilor omului în uh, această țară. Credem că Ucraina este un uh, partener cheie pentru Uniunea Europeană. S-a întrerupt microfonul. Analizar las continuadas violaciones de los derechos humanos que se han ido produciendo. Am putut analiza încălcările drepturilor omului înregistrate de-a lungul uh, acestui an. Suntem îngrijorați de asemenea de evenimentele din Crimea și uh, suntem conștienți că există probleme și la Kiev. Nu dorim să um, avem o abordare reducționistă a, a situației, ci din potrivă să oferim o perspectivă cât mai amplă, cât se poate de mult. Iată de ce domnul Plencovi se află astăzi aici. Avem, de asemenea, printre invitați de expert. Cred că, de fapt, doar unul e prezent, celălalt este pe drum. Îl așteptăm pe domnul Simon Pășvili de la ONG-ul um, International Partnership for Human Rights, Parteneriatul Internațional pentru Drepturile Omului. Dânsul a elaborat un raport referitor la încălcările drepturilor omului în zonele de conflict. De asemenea, uh, va fi prezent uh, organizația SOS Crimea, care a elaborat un documentar care înregistrează îndeaproape încălcările drepturilor omului înregistrate în Crimea, uh, înregistrate așadar în Crimea din momentul anexării acesteia. Înainte de toate am să dau cuvântul domnului Plenkovici, care este uh, coorganizator acestei întâlniri. Thank you very much, uh, dear Elena, dear colleagues now. Mulțumesc foarte mult, dragă Elena, dragi colegi. Cred că prima parte a întâlnirii a fost foarte folositoare pentru că am evocat înainte și dialogul pe drepturile omului între Ucraina și UE și mă bucur că în 2015, după primele concluzii comune ale, comis ale Comisiei de Asociere Parlamentară, care a avut loc în februarie anul acesta, așadar, atunci ne-am pus de acord împreună cu colegii ucrainieni ca, în mod sistematic și în cooperare cu DROA, cu comisia noastră, să uh, uh, organizăm audieri uh, legate de soarta acestor teritorii ocupate, Crimea, Donetsk, Lugansk, e vorba de prioritățile noastre, de um, îngrijorările noastre și de ideea că Comisia DROA trebuie să beneficieze de toate argumentele, de toate informațiile legate de încălcările drepturilor omului pe care, din păcate, le-am uh, remarcat și chiar și crime de război care au fost uh, comise în estul țării, mai ales în Donbass și cred că este deosebit de util ca în această subcomisie și cu delegația noastră. E bine, deci vă spuneam că avem doi experți care continuă să lucreze, domnul Papășvili Uh, și domnul Baliev de la SOS Crimea. Mă bucur că acești doi experți sunt aici cu noi astăzi și cred că în efortul mai amplu de a vedea cum se implementează într-adevăr acordul de la Minsk, nu trebuie să uităm nici ce se întâmplă în, uh, pe teritoriul care nu e controlat actualmente de guvernul de la Kiev. E o prioritate și vom face uh, acest lucru și în cadrul um, Comisiei de Asociere. Pentru a lăsa loc dezbaterii nu mă voi lungi pentru că avem multe de abordat, avem experții, dorim să uh, dialogăm cu colegii. Mulțumesc încă o dată, Elena, pentru că ai reușit să uh, avem, fixez pe ordinea de zi această ședință înainte de la uh, Uh, înainte de sfârșitul anului și știu cu sigură că toți colegii apreciază acest gest. Mulțumesc. Eu quiero que todo el mundo sepa que... Mulțumesc foarte mult. Eu doresc ca toată lumea să știe că de la subcomisia DROA am lucrat la, asupra unor dosare legate de Crimea și am hotărât să urmărim îndeaproape evoluția situației. Am să-i dau acum uh, cuvântul domnului Simon Papuashvili de la ONG-ul International Partnership for Human Rights după cum vă spuneam, dânsul ne va prezenta un raport referitor la um, crime și încălcările grave care s-au înregistrat în zonele din conflict. Aveți 10 uh, minute, știu că nu e prea mult timp, dar vă vom asculta cu interes. Vă rog. Uh, good morning, everyone. Uh, thanks for this opportunity. So we have divided. Bună dimineața tuturor. Vă mulțumesc pentru această ocazie eu am să discut, am să vorbesc mai mult despre situația drepturilor omului în Donbass, iar colegul meu va vorbi de Crimea. Dați-mi voi înainte de toate să mă prezint. Eu lucrez pentru ONG-ul International Partnership for Human Rights. Este un ONG cu sediul la Bruxelles care lucrează îndeaproape cu organizații care promovează drepturile omului în țările um, foste membre ale Uniunii Sovietice. Evenimentele care au avut loc începând din noiembrie 2013 ne-au abord, am fost uh, abordate diferite organizații care ne-au cerut, ne-au solicitat uh, sprijinul pentru victimele abuzurilor uh, sau uzul excesiv de forță de către forțele de ordine în timpul uh, Maidanului, după ce s-a terminat acesta, ni s-a cerut uh, monitorizarea situației din Donbass, din bazinul Donului. Eu uh, vin din Georgia, o țară aflată în vecinătatea Ucrainei, care, la rândul ei, a suferit de pe urma unor acte agresive ale Rusiei în 2008, și în calitate de avocat pentru drepturile omului am lucrat uh, timp de 3-4 ani cu victimele acestui conflict, am registrat uh, încălcări și am lucrat cu Consiliul Internațional pentru Răspundere. Am încercat să profit de experiența mea personală și de expertiza mea pentru a veni în ajutorul colegilor din Ucraina. Am creat o amplă echipă de observatori, e vorba de aproape 25 de persoane care lucrează zi de zi în Ucraina pentru a strânge informații, doveze ale încălcărilor grave ale drepturilor omului și ale uh, crimelor de război și uh, crime uh, împotriva uh, umanității. Echipa noastră a început să lucreze mm, cam aproape în urmă cu un an uh, am uh, început, uh, am reușit să desfășurăm cam 40 de misiuni, iar colegii noștri au uh, strâns 500 de mărturii de la victimele acestor încălcări. Avem acces în principal la cele teritorii aflate sub controlul guvernului ucrainian, pentru că membrii echipei noastre sunt în mare parte ucrainieni. Încercăm însă uh, să ne ocupăm și de subiectele. Deci, altă parte a conflictului să um, recurgem așadar la cetățeni ruși care pot uh, intra pe teritoriile din bazinul controlate de uh, forțele rusești. Am uh, realizat mai multe misiuni, așadar, împreună cu aceștia. În urma acestor misiuni și descoperiri am realizat acest raport pe care îl puteți vedea și care se află la intrarea în sală. Acesta poate fi de asemenea descărcat de pe pagina noastră de internet. E vorba de o analiză, o sinteză a acestor um, dovezi pe care le-am dobândit. Nu am să intru în detalii, în amănunte, pentru că este un raport extrem de tehnic, um, dar uh, vă invit pe aceia dintre dumneavoastră pe care vă interesați acest subiect să um, aruncați o privire asupra raportului identificăm, uh, de fapt, uh, o situație în care se înregistrează numeroase crime uh, de război. Acestea au loc în zona bazinului Donului, care se află sub controlul trupelor sprijinite de Rusia. De asemenea, se fac numeroase trimiteri uh, la datele care arată încă o dată că Rusia este implicată în acest conflict. Din păcate, în activitatea noastră ne-am confruntat cu anumite um, crime comise de bastalioanele uh, ucrainiene. În continuare, raportul descrie diferite situații din timpul războiului, de pildă atacuri eh, asupra populațiilor eh, de civili, eh, incidente de pildă de la Mariupol, Cremator, Xnavaha. E vorba de bombardamente care își aflau originea, își aflau sursa în teritoriile controlate de separatiști și care au provocat uh, moartea civililor noi am reușit să documentăm uh, precis, am avut acces la um, scena acestui conflict, am putut uh, de asemenea determina originea um, acestor bombe. Se înregistrează persecuții direcționate în principiu în uh, potriva populației din bazinul Donului, populația care poate fi considerată ca fiind în favoarea Ucrainei. De asemenea, sunt persecutate diferite minorități religioase care nu aparțin um, religiei ortodoxe. Vorbim de um, privare de libertate, tortură în timpul de- detenției. Am înregistrat aproape 32 de cazuri de tortură și numeroase tratamente um, degradante împotriva demnității umane care a avut loc uh, de-a lungul acestui conflict. Încă o dată nu vreau să vă răpesc prea mult timp uh, intrând în detalii referitoare la chestiunile legale, dar vreau să vorbesc aici de posibilitatea de a trage la răspundere vinovații. Se comit uh, crime grave pe teritoriul Ucrainei, pe de o parte, iar pe de altă parte nu am putut observa un efort serios de anchetă. Și mă refer aici la anchetă desfășurată de autoritățile ucrainiene. Nu uh, îmi fac speranțe că Rusia ar uh, realiza vreo anchetă, având în vedere că neagă implicarea sa în conflictul din Ucraina. Singura noastră speranță este că autoritățile ucrainiene vor lua în serios această problemă Știm că există aproape 8.000 de anchete deschise referitor la evenimentele din Vatinul Domnului, dar știm că aceste anchete nu uh, vor uh, duce la un verdict legat de uh, încălcări ale drepturilor omului, ci mai degrabă, având în vedere felul în care este uh, stipulată legislația ucraniană, vor duce la verdicte de tipul uh, nerespectării obligațiunilor militare și așa mai departe. Dorim ca autoritățile ucrainiene să ancheteze acuzațiile care sunt menționate în acest uh, raport și să uh, ancheteze așadar acele uh, crime grave. Sperăm de asemenea ca autoritățile ucrainiene să beneficieze de sprijin considerabil din partea Uniunii Europene. Știm că Uniunea Europeană a sprijinit reformarea sistemului judiciar uh, în Ucraina. Deocamdată însă acest uh, proces nu pare să fi demarat. Sperăm să facă acest lucru în următoarele luni. și să beneficiem de sprijin suplimentar în ceea ce privește anchetarea uh, crimelor cu caracter internațional. Până la ora actuală, problema a fost că anchetarea acestor acuzații s-a făcut uh, de către diferite unități conduse de diferiți uh, procurori aflați sub autoritatea fie a Ministerului Justiție, fie sub autoritatea Ministerului de Interne. Uh, Acestea au diferite competențe în ceea ce privește anchetele. Constatăm așadar că există o absență a coordonării între diferitele agenții și dorim să recomandăm autorităților ucraniene să creeze o unitate de coordonare la nivel înalt care să se ocupe de acest aspect. Și ultima idee înainte de a, a mă apropia de concluzie Aș dori ca membrii Parlamentului European să încurajeze autoritățile ucraniene să continue să înainteze în ceea ce privește ratificarea statutului lor. După cum știți, um, tribunalele ucrainiene recunosc uh, articolul 124 care se uh, referă la imunitate. Acesta nu uh, permite, nu oferă marge de manevră pentru ratificarea uh, acestui statut, dar știm că președintele Poroșenko a inițiat recent un proiect de lege care prevede modificarea acestui statut și uh, conform propunerii de lege, amendamentul va intra în vigoare peste trei ani și nu există un motiv clar în acest sens. Sperăm că articolul 124 al Constituției să fie modificat cât se poate de repede pentru că Ucraina să ratifice noul statut Sperăm de asemenea ca autoritățile ucrainene să colaboreze în de aproape cu uh, procurorul acestui tribunal. Ultima idee, Tribunalul Penal Internațional dispune de resurse limitate, nu poate uh, lua locul unui sistem judiciar național, nu poate desfășura anchete la nivel național și sperăm ca uh, autoritățile ucrainene să ia în serios această problemă a anchetelor și uh, să vină cu rezultate concrete în ceea ce privește identificarea și pedepsirea vinovaților de ambele părți. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Păpoșvili. Acum am să dau cuvântul următorului expert din partea organizației SOS Crimea. După cum vă spuneam, această organizație a lansat o nouă inițiativă care monitorizează îndeaproape încălcarea drepturilor omului în peninsula Crimei. Se află cu noi aici domnul Ritvan Bariev. Îi dau cuvântul, vă rog. Yes, it's okay. Yeah. Thank you very much. Uh, vă mulțumesc foarte mult. Și mulțumesc lui Simon pentru prima parte a prezentării noastre. Câteva cuvinte despre mine. Eu lucrez aproape pe tema crimei în timpul mișcării disidente din perioada sovietică. A existat un grup de tătari uh, uh, din Crimea care s-a organizat în această asociație. Astăzi ea își are sediul la Kiev, deoarece, potrivit legii ruse, o astfel de organizație este interzisă pe teritoriul Rusiei și cu atât mai mult în Crimea. În al doilea rând, <coughs> reprezint un ONG ucrainean, SOS Crimea, care se ocupă de persoanele strămutate intern. Dar sigur e o organizație care are preocupări mai largi. Ne ocupăm de ce se întâmplă în Donbass <coughs> și în principal estul Ucrainei. Dar ne ocupăm, cum vă spuneam, în cadrul SOS Crimea cu strămutații interni din Crimea către Ucraina continentală. Dimensiunea drepturilor umane a tătarilor din Crimea în timpul crizei ucrainiene. Cum știți, am fost deportați în 1944 din Crimea în Asia Centrală. Am petrecut 50 de ani în exil și ne-am întors în Crimea la sfârșitul anilor 80 începutul anilor 90. Uh, pe durata independenței ucrainiene. Ne-am regăsit oarecumva acasă, însă, din nefericire, iată, din cauza ocupației ruse, din nou ne aflăm în exil. Mi-am intitulat uh, prezentarea O națiune cu un destin disident. Ne regăsim, practic, în aceeași situație ca uh, înainte, în epoca sovietică. Metodele și mijloacele pe care le-am utilizat în perioada sovietică le utilizăm din nou acum, uh, odată cu ocuparea Crimei. Cred că cea mai bună descriere a situației din Crimea e aceea ce aparține P. Legan, care spunea că problema Crimeei e acolo unde temele geopolitice și problemele drepturilor omului se întâlnesc. Acum, în ce privește oprile de ansamblu comună, Crimea este acel loc din lume unde se poate găsi, practic, o listă completă de încălcări ale drepturilor omului potrivit Declarației Drepturilor Omului. Ce face opoziția intelectualilor? Dacă e să comparăm situația din Donbass cu cea din Crimea, lucrurile stau diferit. În Crimea, opoziția e una stabilă și care are multe de a face cu uh, etnia tătară, însă avem o mitologie non-violentă Apoi, persecuțiile sunt sistematice și planificate împotriva anumitor grupuri ale populației din Crimea, eh, cum ar fi pro ucrainieni sau tatarii din Crimea. Accesul la drepturi de bază sunt refuzate, discriminarea, de asemenea, pentru cetățenii din Crimea. Odată problema e aceea drepturilor omului, dar, pe de altă parte, noile autorități din Crimea nu oferă standardele minime de viață pentru populația ocupată. Au promis însă că după ocupare promiseseră deci că situația se va îmbunătăți față de cum stătuseră lucrurile înainte. Mai departe, tătarii din Crimea au avut o interdicție de a organiza evenimente ce comemorează deportarea tătarilor din Crimea în 1944. <clears throat> Acestea au fost refuzate și în 2014 și în 2015. Ce înseamnă asta? Atunci când ne-am întors uh, acasă la noi, în Crimea, în fiecare an aveam uh, evenimente ce comemorau uh, deportarea. E vorba de data de 18 mai. Este evenimentul principal al istoriei noastre contemporane. Atunci când uh, uh, sute de mii de tătari din Crimea se uh, adunau la aceste evenimente comemorând deportarea. Însă, din nefericire, în 2014, uh, guvernul rus și autoritățile implementate de aceștia la Crimea au interzis aceste comemorări, aceste evenimente în Crimea. În 2015, din nou, au interzis complet aceste evenimente. Apoi, cetățenii din Crimea uh, sunt împiedicați să-și exercite drepturile civile și politice. Nu ai dreptul să te exprimi, nu există uh, opoziție politică sau civilă, nici un fel de libertate de uh, adunare, nu poți să mergi într-o piață și să spui ceva nici măcar pentru a susține tătarii din Crimea, dar aminte să te împotrivești regimului sau să spui că Crimea ar aparține Ucrainei. Deci suntem uh, urmăriți, ni se uh, interzice un standard minim de viață în Crimea. Aș dori să vă arăt, uh, dacă sunteți interesați, harta pe care organizația pe care o reprezintă a întocmit-o cu, uh, deci harta încălcărilor drepturilor omului în Crimea. Puteți vedea pe această hartă interactivă care sunt punctele esențiale ale uh, încălcărilor drepturilor omului. Simferopol, Sevastopol, puteți vedea o listă a încălcărilor petrecute de când Crimea a fost ocupată. Există o clasificare internațională a acestor încălcări potrivit Declarației Drepturilor Omului și altor documente. Bună oară! Libertatea de exprimare și de religie și vedeți punctele cele mai luminoase unde exact astfel de încălcări s-au înregistrat. Dacă sunteți interesat, puteți intra pe acest uh, site web și găsiți acolo toate detaliile. Um, in, in like a psychological and uh, systematic uh, things. We... În mod sistematic și la nivel psihologic, putem vedea că intervine o frontieră între Ucraina și Crimea. Ce înseamnă asta? Înseamnă că intervine o permanentizare a rușilor în această zonă. În al doilea rând, am fost doar cu vreo două luni în urmă în Crimea și situația economică e una teribilă. din punct de vedere politic și al drepturilor civile, din nou situația e dramatică, dar oriunde mergi poți să vezi acest portret al lui Putin pe străzi. Putin care spune Rusia și Crimea împreună pentru totdeauna. Ca și cum ar spune, noi suntem aici, totul e bine. Apoi, ceea ce noi numim uh, opoziția de bucătărie. Practic, nu putem ieși pe stradă deoarece e interzis, e foarte dificil să te exprimi în Crimea. Și atunci, la fel ca în perioada sovietică, din nou discuțiile politice, uh, opoziția politică mm, se desfășoară între prieteni, în familie, în bucătărie, în jurul Uh, mesei, uneori chiar și la telefon este foarte periculos să vorbești sau mai mult decât atât să dai un like pe Facebook. Am să-mi scurtez intervenția. Practic, brațul cel mai puternic al uh, autorităților din Crimea sunt așa numitele forțe de autoapărare. Ei sunt utilizați în cazuri speciale. Atunci când miliția, poliția nu uh, poate să intervină. Aceste forțe de autoapărare pot, în schimb, să intervină oricând. Iar autoritățile autoproclamate utilizează aceste forțe. <clears throat> Uh, și pe harta pe care v-am arătat-o puteți găsi multe abuzuri ale acestor uh, forțe. Uh, sunt o organizație marginală în Crimea, însă au multă putere. Nu au obligații legale și practic pot să intervină cum vor ei. Timpul meu se oprește aici. Mulțumesc. Mulțumesc până și președinta. Expozițian. Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Emoționant, într-adevăr, și care ne încurajează să continuăm să parcurgem activitatea dumneavoastră, să continuăm să citim studiile dumneavoastră. Doresc să vă mulțumesc amândurora pentru că ați venit aici și pentru activitatea dumneavoastră acolo, care e un aspect mai complicat. Nu avem prea mult timp la dispoziție pentru că avem uh, un al doilea punct pe ordinea de zi care ar fi trebuit să înceapă în urmă cu jumătate de oră, dar am să dau cuvântul pentru un minut și jumătate colegilor domnului Austrevicius. Vă rog. In fact, I appreciate uh... Mulțumesc, doamnă președintele. Apreciez decizia de la începutul acestui an și anume aceea de a lăsa o publicație asupra tuturor încălcărilor de programului în Crimea și Ucraina, iar uh, prezentările pe care tocmai le-am văzut vor contribui la uh, această publicare, tocmai pentru a lărgi publicul uh, ce are acces la aceste informații. Două întrebări. unu. Există vreun sprijin din partea UE pentru organizațiile dumneavoastră? 2. În ce privește persoanele dispărute. Din câte știu, există mulți dispăruți, în special printre tătarii din Crimea, care au dispărut după anexarea Crimeei de către Rusia. Există informații despre aceste cazuri Există vreo anchetă, vreo investigație pentru a descoperi pe cei responsabili și ai pedepsi? Dacă, și dacă mai am timp, o a treia întrebare despre educație în limbile minorităților, în special în Crimea. Ce schimbări s-au petrecut după anexare și ce tip de drepturi culturale și de educație au tătarii din Crimea, deoarece Rusia încă este semnatar la Consiliul Europei. Mulțumesc, domnul Demesmacher. Am să vorbesc în neerlandeză. Aș dori să mulțumesc oratorilor, mulțumim pentru informații, sunt încântat de această audiere. Ucraina și Crimea nu trebuie scuitate. Eu însumi am fost de două ori în Crimea, dar chiar cu puțin timp înainte de anexare. Și cu o lună în urmă ați fost acolo și, în mod evident, situația economică este deosebit de proastă. Care e impactul asupra opiniei publice? Rezultatul referendumului a fost clar, o majoritate foarte netă în favoarea anexării, dar care este impactul real asupra opiniei publice. Am văzut aceste imagini, panouri publicitare, poza lui Putin. Vor putea fi ținute lucrurile sub control, iar în ce privește regiunea Donbass, raportul dumneavoastră, crimele sunt foarte bine descrise și aș invita pe toți colegii mei să citească acest raport foarte interesant și am o întrebare. Au existat încălcările drepturilor omului pe scară largă? Pentru că a vorbi de crime împotriva umanității înseamnă crime intenționate și sistematice pe scară largă. Ținând cont, de fapt, aș spune da, însă îmi puteți dumneavoastră răspunde cum stau lucrurile. Și apoi, participarea activă a rușilor la aceste crime prin arestări arbitrare, tortură și prizonieri de război. Mulțumesc, vă comunic că cu cât veți pune mai multe întrebări, cu atât le va fi mai greu invitațiilor noștri să vă răspundă. Încercați să aveți întrebări țintite, pentru că dacă nu, nu vom putea răspunde cu invitații. Domnul Tanac, eu sunt dezamăgit de lipsa de solidaritate uh, pe care uh, Turcia o arată uh, față de Azerbaijan, Armenia, Siria, acolo unde au ajuns până la dobor un avion rus. Mm, m-am întrebat dacă vor exista schimbări după acest incident mm, schimbare a poziției Turciei vis-a-vis -vis de Tatar, măcar. Acum, sabotarea surselor de energie, nu știu dacă s-a restabilit acest lucru, dar cine e responsabil pentru asta? Sunt naționaliștii ucrainieni, tătarii? Există vreun pericol de răzbunare uh, pentru a restaura coridorul de la Mariupol, pentru a alimenta uh, peninsula cu energie? Cam cu un an în urmă am primit uh, un e-mail din partea unui rabin spunându-mi că uh, templul a fost mânjit cu semnul svasticii. Există informații despre ce se întâmplă cu comunitatea uh, evreiască după anexarea de către Rusia? Mulțumim, domnul Grzyb. Jedno z, z moich pytań już powiedział. Mulțumesc foarte mult. Am o întrebare care a fost deja citată de domnul Tanak. Care va fi influența schimbării uh, atitudini, uh, relațiile ruso-turce, deci care va fi influența asupra tătarilor din Crimea? M-aș referi și eu la incidentul cu avionul rus. O altă întrebare care sunt elementele cheie care ne pot indica care este calitatea vieții în regiunile Donbass și Ugansk? Oamenii și-au părăsit casele atunci când au putut, însă rămân și mulți care au rămas. Uh, sunt populații fragile, persoane în vârstă, persoane handicapate viața acestor oameni se ameliorează sau, potrivă, lucrurile se agravează? Poco tiempo, por favor. Thank you. Thank you to the two speakers. Doamna Piri, mulțumesc celor doi intervenienți. Două întrebări ultimului orator pentru Crimea cât de ușor e să mergi în Crimea atunci când ești un ONG, la fel ca al dumneavoastră. Îmi imaginez că nu e prea ușor. Și în al doilea rând, recenta blocadă, <clears throat> suspendarea transportului de marfă, care e influența acestui gest asupra vieții oamenilor din Crimea? Vă rog să răspundeți în aceeași ordine în care ați intervenit. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că știm căror uh, întrebări vom răspunde. Și am să răspund întrebările în ordine. Mai întâi, asistența UE pentru organizațiile noastre. Pot să vă confirm că organizația mea primește sprijin din partea UE. Nu pentru Ucraina ca atare, ci, în general, UE este donatorul nostru cheie. Apoi, începește persoanele dispărute. Da, problema persistă. Încă există situații în care persoanele dispar și asta se întâmplă în special în zonele controlate de separatiști, dar există și cazuri documentate atunci când s-a întâmplat pe teritoriul ucrainean. Și un caz deosebit de tragic, bună oră, locuitor din Donbass, persoane care locuiau în Donbass, au fost luate dintr-un autobuz de către vame și ucrainieni și au dispărut pentru mai multe săptămâni. Am uh, întâlnit-o pe mama acestor persoane și am lansat o cerere specială Curții Europene care a intervenit pe lângă autoritățile ucrainene. Persoana a fost uh, eliberată, a decis să se întoarcă la Donetsk și a dispărut din nou doar la câteva zile, de data aceasta din zona separatistă. Astfel de cazuri poate că nu sunt regula, dar se întâmplă, se întâmplă și nu există instrumente eficace pe teren la care se poată face apel familiile celor dispăruți pentru a-și uh, găsi familia. Uh, crime împotriva umanității. Da, cum ați spus, uh, în mod just, există elemente de definiție ale crimelor împotriva umanității, natura sistematică a atacurilor împotriva populației bună oare, iar dacă vă uitați mai atent la raportul nostru, veți vedea că toate elementele de definiție sunt întrunite pentru a defini o situație în care nu mii, ci milioane de persoane sunt persecutate și asta în mod activ din cauza viziunilor politice sau a identităților religioase. Peste 2,5 milioane de persoane au fost forțate, practic, să părăsească regiunea Donbass și trăiesc acum altundeva. Apoi, calitatea vieții în Donbass a fost o altă întrebare. E bine, calitatea vieții de acolo <laughs> este uh, teribilă. M-am deplasat de mai multe ori acolo și am văzut cu ochii mei serviciile publice fie nu funcționează deloc, fie funcționează foarte limitat. E vorba inclusiv de persoane bolnave, de copii și toate grupurile vulnerabile la care vă puteți gândi sunt într-o situație foarte dificilă. Autoritățile ucrainiene fac multe pentru a ameliora situația acestora în zonele măcar pe care le controlează, dar situația, din păcate, este mult, mult mai tragică în zonele controlate de ruși, unde uh, instituțiile publice nu funcționează și uh, practic se funcționează în afara legii. Următorul set de răspunsuri, mă rog. Practic, dacă răspund în numele minorității, păsării tatare și a inteligenței, trebuie să vă spun că avem nevoie de o misiune internațională în Crimea, pentru că, într-adevăr, accesul e foarte dificil. Ne lipsesc informațiile. De obicei le primim din uh, mass media localizată în Crimea și din punct de vedere ideologic, nici mass media nu e neapărat uh, curată. Apoi primim informații de la, de la oameni sau uh, informații la mâna a doua. Poziția tătarilor din Crimea e destul de fermă. E nevoie de o misiune internațională în Crimea. Ne luptăm pentru aceasta, dar este foarte greu să căpătăm acces. Am fost uh, în Crimea pe motive personale, deoarece am uh, încă membrii ai familiei acolo și v-am dus să vizitez. Dar este foarte periculos să ai o activitate politică ori de, eh, în favoarea drepturilor omului, pentru că ți se va interzice accesul în Crimea. Ei nu eh, doresc astfel de eh, activiști care să vină acolo să vadă ce se chiar întâmplă. Acesta a fost un comentariu în ce privește finanțarea primim uh, niște fonduri UE, dar, de exemplu, această hartă interactivă a fost înlesnită de Ambasada Cehiei și mai multe alte organizații. Dar, într-adevăr, avem uh, relații cu ONG-uri din UE și unele chiar foarte active, așa cum puteți constata în această audiere. În ce privește educația, situația e una dificilă deoarece Înainte, guvernul ucrainean ne-a permis să avem vreo 12 școli tătare. Pentru moment, acestea nu mai sunt decât 4 și ni se cere să utilizăm limba rusă. Dacă vă amintiți, Putin a spus odată că în Crimea există trei limbi de stat, ucraineană, tatară și rusă. În realitate, practic, există acum o singură limbă oficială rusă. nici ucraineană, nici tatară, Nu mai uh, sunt de actualitate. Uh, în Crimea a existat un gimnaziu tatar foarte bun Înainte se preda acolo în limba ucraineană, acum se predă în limba rusă, dar uh, numele acestui gimnaziu era totuși tătar. Cum percepe publicul situația din Crimea? Tătarii și ucrainienii, pro-ucrainienii din Crimea, nu au participat la referendum mi-amintesc foarte exact, prorușii au simțit că tătarii și ucrainienii nu participă. Așa se face că noi suntem o comunitate izolată în Crimea. Îmi cer scuze că intervenția mea e atât de emoțională. Lucrurile sunt foarte proaste acolo. Știm ce se întâmplă cu blocada, persoane care trăiesc fără curent electric, fără lumină. <clears throat> Imaginați-vă cum e așa ceva. Și acum rușii le spun tătarilor și pro-ucrainienilor, e vina voastră. Deci ne temem foarte mult acum de eventualitatea unui pogrom împotriva tătarilor pentru că am uh, luat acest lor de lider în cadrul blocadei. Nu știu cine a tăiat aceste linii electrice, dar liderii tătari au participat la blocadă. Deci, practic, ne asumăm responsabilitatea pentru ce se întâmplă azi în Crimea. Și suntem tot mai mult în pericol la felul în care evoluează lucrurile. E greu de prevăzut <coughs> până la ce grad de disperare se va ajunge. În ce privește comunitatea evreiască, președinta întreabă, vă, vă rog să terminați în jumătate de minut prin a răspunde la această întrebare. Domnul Tanu, fără microfon? Un momento. Un um, momento. Un momento. Yeah, okay. so señor Tanok, señor Tanok, like... señor Tanok. Domnule Tanok, doriți să vă puneți căștile, vă rog. Pues, si no le importa, si no le imp Dacă nu vă interesează, domnule Tanok, i-am cerut uh, vorbitorului nostru să termine prezentarea sa și vă rog frumos să nu mă întrerupeți, pentru că aveam o prezentare și după aia imediat avem intervenții, iar eu prezidez această ședință, asta este emisiunea mea, deci haideți, vă rog frumos să lăsăm pe invitatul nostru să termine intervenția și să nu mai interupeți, domnule Cenac. Turcia este, a fost aliatul firesc al nostru de-a lungul timpului și din secolul X încoace, dar e interesant ceea ce spuneți. Pe bună dreptate, comparați reacția Turției față de turcmenii din Siria și reacția lor față de ce se întâmplă cu uh, tatarii din Crimea și ce s au dat ei intervenției de la Consiliul de Securitate, dar vreau să spun că uh, înainte ca avionul să fie doborât, uh, relațiile Rusiei și Turciei erau destul de bune și din pricina blocadei care a fost impusă, tocmai multe produse turcești reușeau să intre în Crimea, asta înainte să fie doborât uh, avionul, deci foarte mult activitate economică turcească în Crimea, acum asta s-a terminat, este ca e, e practic uh, un embargo și chiar a avut loc un, uh, un rug, s-a aprins un rug cu cărți turcești în Crimea. Tener că decirle al reprezentant cu permisiunea domnului Tanoc, am să vă aloc câte un minut. Îmi pare rău să-i spun reprezentantei uh, ambasadei Ucrainei că are uh, sau reprezentanților ambasadei Ucrainei au un minut la dispoziție, vă cer scuze, dar acesta este intervalul pe care îl puteți folosi. Uh, Stimați membrii Parlamentului European, dragi colegi, în primul rând vreau să mulțumesc organizatorilor aceste audieri și participanților din partea ONG-urilor, pentru că, da, un astfel de eveniment ne ajută, într-adevăr, ca uh, să menținem legătura dintre încălcările drepturilor omului și agresiunea rusească pe teritoriul Ucrainei. Da, <clears throat> e vorba de încălcarea drepturilor omului și libertăților de, uh, de către Rusia în lumina uh, dreptul internațional. În ce privește Crimea, este foarte clar că politica rusească are în ultima instanță menirea de a îi elimina pe nerusofoni din Crimea și conduce în acest sens o serie de campanii răuvuitoare. Și asta s-a dovedit uh, și în rândul comunității tătarilor din Crimea, unde au avut loc anumite percheziții, descinderi, uh, tortură, încălcări ale drepturilor, restrângerea libertăților și așa mai departe. În același timp, în Tombas, situația este mult mai proasă. Închisoare arbitrară, muncă forțată, tortură și chiar execuții sumare din situația umanitară. Deci se răzutește și ea foarte mult, iar Rusia a furnizat arme lucrătorilor din estul țării și lucrurile s-au răutățit foarte mult Însă, Rusia nu dorește să abordeze acest subiect al drepturilor omului în uh, discuțiile trilaterale, de asemenea și ignoră propriul angajament din cadrul acordului la Minsk în ceea ce privește eliberarea deținuților și deci riscă să fie sancționată în acest sens de la ONU. Aș mai menționa aici și încălcarea drepturilor minorității ucrainiene în Rusia. Cazul cel mai recent este percheziția la, la Biblioteca Ucrainiană din uh, Moscova și arestarea directoarei acestei instituții. Și atunci ne punem întrebarea ce poate să facă Ucraina împreună cu comunitatea internațională pentru a contracara aceste tendințe. În primul rând, trebuie să folosim toate instrumentele juridice la dispoziția noastră și am tradus Rusia la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului în ce privește încălcările din Crimea, Donbass și Luhansk uh, și trebuie ca Rusia, bineînțeles, să fie adusă în fața justiției și ceea ce privește uh, încălcarea Convenției împotriva terorismului. De asemenea, jurisdicția Tribunalului Penal Internațional poate fi invocată de asemenea în situațiile de agresiune și crime de război, etc. Apoi, este important să existe un larg acces pentru toate ONG-urile umanitare în teritoriile ocupate, însă cum să facem ca Rusia să dea acest acces, având în vedere că ea controlează efectiv toate aceste teritorii? Deci este foarte important când discutăm drepturile omului, situația lor, este important să înțelegem rădăcinile cauzele profunde ale situației, nu numai efectele sale. Trebuie mai multă presiune asupra Rusiei pentru a um, readuce o situație de stat de drept și pentru respectarea dreptului, dreptului internațional în aceste teritorii. Soarta lor depinde de modul în care vom reuși să um, determinăm Rusia să înceteze aceste practici. Vă rog să, înce- să încheiați, domnule Plenkovici. Mulțumesc foarte mult, Elena, mulțumesc experților și reprezentanței Ucrainei. Cred că este un bun început. Um, cu această audiere. Avem, bineînțeles, nevoie de informații în continuare pentru a structura tot mai bine acest gen de dezbateri și nu vreau să mai repet că timp pentru următorul punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumim. Și ora, señora... Acum, doamna Cristol, în timp ce invitații ies din sală, aveți cuvântul pentru a vă prezenta era avizul. Am încercat să las cât se poate de mult timp la dispoziție, dar nu am reușit. Subiectul e unul important. Vă mulțumesc. Doamna președinte, vă rog să mențineți liniștea. Doamna Godelivă, sunt uh, raportoare pentru un aviz inter referitor la punerea în aplicare a recomandărilor Parlamentului referitor la norme de mediu, sociale, drepturile omului și uh, evaluarea răspunderii întreprinderilor. În 2010 a existat un raport din proprie inițiativă din partea Comisiei pentru Comerț și la momentul respectiv s-a solicitat ca drepturile omului și importanța acestora să joace un rol uh, mai mare în relațiile comerciale ale Uniunii. Iar acum, uh, cinci ani uh, mai târziu, trebuie să constatăm că acest lucru s-a întâmplat într-adevăr. În acest aviz, nu mă refer, deși sunt membru INTA, uh, nu mă refer așadar la aspectele comerciale, ci mă refer la aspectele care țin de drepturile omului. În primul rând, este extrem de important ca programul de preferențe comerciale să funcționeze drept pârghie pentru uh, drepturile omului. Avem acum un nou regulament, un nou sistem de preferințe generale de la începutul anului 2014 și este uh, un pas uh, pe drumul cel bun. Dialogul multilateral cu toți partenerii comerciali în Uniunii Europene trebuie continuat pe acest făgaș, iar acest lucru este evident. Acum trebuie realizate studii de impact referitoare la inițiativele Uniunii Europene și impactul lor asupra drepturilor omului. Este vorba de un instrument extrem de important care este deja folosit. De altfel, trebuie să vă spun că am putea aici să facem eforturi suplimentare în ceea ce privește aceste studii de impact, dacă nu știm, de pildă, cum merg lucrurile mai departe după un acord comercial, ce se întâmplă. De fapt, atunci nu avem nevoie de o, o clauză referitoare la drepturile omului. Trebuie deja, așadar, să uh, evaluăm uh, de la început uh, cum se va respecta respectiva clauză. Iar uh, acum trebuie un pic să uh, diluează aspirațiile noastre. E vorba, înainte de toate, de um, acorduri comerciale. Bineînțeles, noi dorim prin aceste acorduri comerciale și prin relațiile comerciale ca situațiile drepturilor omului, situația drepturilor omului să se îmbunătățească, situația socială, respectarea normelor de mediu. Nu putem însă să exagerăm, aș spune. Trebuie să ținem cont că e vorba și de economie, de aspecte economice care, de altfel, acum, mai mult ca odinioară, țin și trebuie să țină cont de aspecte de uh, drepturile omului. Eu așadar am mistecare a ceea ce numim hard issues și soft issues. De altfel, proiectul de aviz a fost deja tradus și termenul limită pentru amendamente este 19 ianuarie. Cu alte cuvinte, fiecare are câteva săptămâni bune la dispoziție pentru a elabora recomandări sau pentru a le- legătura cu mine. Putem așadar lucra foarte bine în tihnă. Mulțumim foarte mult! Mi se pare foarte interesant ce ați spus. Domnule Panțeri, jumătate de minut. Multă velociment. Eu... Foarte pe scurt, eu uh, locuiesc pe domnul Howitt. Tot vă dau jumătate de minut. Da, dânsul este raportor din umbră, s-au făcut pași înainte, bineînțeles, în ceea ce privește răspunderea corporată a întreprinzelor, în principal directiva în ceea ce privește relațiile nefinanciare, care a dus și la crearea unui raport în acest sens, um, impact asupra mediului, dar și impact asupra drepturilor omului, omului și așa mai departe. Prezenta directivă analizează riscurile și um, preconizează măsuri pentru a preveni aceste încălcări ale drepturilor omului și, de asemenea, există principii sau linii orientative pentru ca și întreprinderile, firmele să ia mai în serios încălcările posibile ale drepturilor omului. Diferența se face între hard law și soft law, iar socialiștii de la Comisia INTA chiar au dorit ca normele sociale a răspunderii corporate să devină obligatorii. Punctul 6 din Proiectul de aviz este un bun uh, semnal pentru a ne uh, alinia cu principiile de la ONU în materie. Aș sublinia mai cu seamă uh, lentoarea cu care statele membre au adoptat planurile naționale în materie și asta se spunează de mai multe ori, de asemenea necesitatea ca Europa să înfrunte problema jurisdicției extrateritoriale cu un accent pe faptul că drepturile omului în țările terțe, cu probleme de democrație, de justiție, care nu funcționează, să poată totuși să fie aduse în fața Curții Europene și recent s-a dovedit că doar 4% din întreprinderile europene chiar aplică normele uh, europene, nu, internaționale și due diligence în industria extractivă și uh, trebuie ca due diligence, această diligență, uh, să fie menționată expresii, ver, expresii verbi, verbii în uh, acest raport. Domnule Martin. I realize you're right up against. seama că Very brief, just... Nu mai avem deloc timp și foarte pe scurt, foarte telegrafic, dacă se poate. Eu cred că punctul 3 este destul de general. Nu a existat un studiu de impact și mă uit spre comisie uh, în materie, nu există niciun fel de valoare de impact, dacă știu eu bine. Apoi, anumite grupuri de consultanță uh, s-ar putea să nu fi fost bine finanțat, finanțate așa cum trebuie atunci când se semnează acordurile de liber schimb. Deci, cum sunt finanțați acești experți, acești consultanți, mai ales în condițiile în care știm că anumite încălcări ale drepturilor omului există și au fost constatate. Asta este tot. Eh, Cred că nu Mulțumim, mulțumesc, domnule Martin. Cred că doamna Silvia Formentini este în sală, este coordonatoarea pentru politica de dezvoltare durabilă. Aveți jumătate de minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să fiu cu se poate de succint. Doream doar să mulțumesc uh, acestei comisii pentru activitatea asupra acestui subiect. Comisia salută activitatea comisiilor parlamentare. Subiectul este unul amplu, iar avizul, într-adevăr, scoate în evidență amploarea acestui subiect, este unul transversal și, de asemenea, scot în evidență um, evoluțiile înregistrate în domeniul de politică. Nu am să le trec în vedere pentru că deja au fost amintite sistemul de preferințe, clauzele generale și așa mai departe. Aș dori doar să uh, scot în evidență abordarea adoptată luna trecută de comisie, care arată foarte clar angajamentul comisiei de a acorda o importanță um, considerabilă drepturilor omului. Aș dori să bineînțeles, să îmi uh, elaborez această intervenție, dar având în vedere că nu avem timp la dispoziție, dați-mi voi să spun că aștept cu uh, mare interes uh, colaborarea în viitor asupra acestui aviz. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, nu se poate uh, mai bine de așa. Uh, doamna Cuistodrol, doriți uh, să faceți observație finală? Doriți uh, să mai adăugați ceva înainte de a conchide? Nu, cred că observațiile au fost pertinente, favorabile în linii mari și pot să le includ într-o a doua propunere de aviz. Putem uh, după aceea să parcurgem amendamentele și să discut cu raportorii. Dacă avem timp, poate după Crăciun. Mulțumesc foarte mult! Ne vedem după amiază. Mulțumesc!